Dragi colegi și colege, nu avem forum, dar haideți să nu-i pedepsim pe cei punctuali. Oricum, într-o oarecare măsură, cei care întârzie își vor primi pedepsa. Și ajungem la punctul de pe ordinea de zi numărul 9, și anume prezentarea evaluării la jumătate de parcurs a programului Europa Creativă, o prezentare a Comisiei. Pe 13 aprilie Comisia a prezentat raportul privind această evaluare la jumătate de parcurs. Uh, rezultatele ne vor fi prezentate astăzi și anume de către domnul Delgado și de la DG EAC și domnul Dosen, Van Dosen de la DG Connect Barbara Gessler, cea care era responsabilă, prevăzută la acest punct de pe ordinea de zi, din păcate a trebuit să-și trimită scuzele, lucrează la program și ne-a spus că e foarte important uh, această activitate pentru ca programul să fie gata la timp. Mai important decât discuția despre valoarea la jumătatea uh, perioadei, dar uh, cei domni uh, Delgado și de Han sunt de față și ne vor prezenta documentul de lucru și evaluarea acestuia, care cu siguranță vor fi analizate și vor contribui și la discuțiile despre noul program Europa Creativă. Și subliniez că mă bucur foarte tare de decizia ulti- de ultim minut a Comisiei uh, ca acest program să rămână a, de sine stătător. Am luptat pentru acest lucru. Am discutat cu comisari, inclusiv cu domnul Timmermans. L-am tot pisat și am tot spus că vrem un program de sine stătător și până la urmă, iată, a cedat și avem acest rezultat și ne bucurăm foarte tare și mulțumesc. Dau cuvântul celor doi domni. Uh, vă las să vă împărțiți uh, timpul între dumneavoastră. Încercați să vă limitați la 15 minute ca să ne rămână suficient timp apoi pentru discuție și eventuale întrebări ulterioare. Domnul Delgado, domnul Vosen, vă rog, aveți cuvântul. Bine ați venit. Very much, Chair. Uh... Mulțumesc mult, doamnă președintă. Eu prezint acest raport în numele Comisiei Europene. Noi uh, ne ocupăm de gestionarea acestei valori la jumătatea perioadei și ne face mare plăcere să vă prezentăm acest raport. Discutăm despre valoarea la jumătatea perioadei a programului Creative Europe, care a fost lansat în 2014 și va dura până în 2020. În acest raport ne concentrăm pe primii trei ani, din 2014 până în 2016. În temeiul juridic este articolul 3, unde se spune că noi, Comisia, vom prezenta Parlamentului și Consiliului un raport cu privire la evaluarea la jumătatea perioadei în baza unei evaluări făcute de externi. Deci acest raport nu este efectiv raportul celor din exterior, ci interpretarea Comisiei asupra acestui raport. Vom publica în curând, în mod foarte transparent, și raportul instituției externe care a făcut evaluarea. Evaluarea aceasta a început în, a început în mai 2016. Există opt etape care a ajuns la bun sfârșit în septembrie 2017. Am avut o etapă inițială, o etapă de culegere datelor, apoi interviuri ale actorilor instituționali, ghișeele Creative Europe, părțile interesate naționale și europene. Apoi am organizat anumite sondaje cu privire la sectorul audiovizual și cu privire la sectorul cultural. S-au organizat două studii specifice despre care vom discuta un pic mai încolo. Unul s-a referit la monitorizare și celălalt la condiții egale. Am făcut și evaluări uh, concentrate pe șase scheme anume, am făcut și o consultare publică, este o etapă obligatorie și, în ultimul rând, avem etapa de analiză și raportare. Comisia a transmis documentul de față Consiliului și Parlamentului la sfârșitul aprilie. Va urma un document mult mai uh, detaliat, un document de lucru al staffului care va informa părțile interesate mai în detaliu cu privire la rezultatul evaluării. Deci mai multe detalii vor apărea din acel document de lucru al staffului. Acum vă prezint două capitole din raportul nostru. În primul rând ne concentrăm pe principalele, pe principalele concluzii și apoi ne vom concentra pe posibile recomandări. Care sunt concluziile? Care sunt rezultatele? Ne bazăm pe șase criterii standarde pentru, uh, standard pentru toate evaluările comisiei. În ceea ce privește relevanța, unul dintre criterii, obiectivele Creative Europe de a sprijini colaborarea transnațională, circulația transfrontalieră a operelor europene și consolidarea capacității financiare a IMM-urilor și instituțiilor culturale și creative sunt foarte relevante. Toate aceste elemente sunt foarte relevante. În al doilea rând, per total, Creative Europe și-a îndeplinit obiectivele și a răspuns nevoilor sectorului cultural și creativ. Însă e nevoie să se facă mai multe pentru a profita pe deplin de oportunitățile oferite de tranziția digitală. Și aici există și o recomandare în acest sens. Plus valoarea europeană a Creative Europe rezultă în, prima, în mod principal din caracterul transnațional al acțiunilor sale. Statele membre se concentrează pe planul lor național, iar plus valoarea Creative Europe este că noi dezvoltăm acțiuni transnaționale care foarte rar sunt sprijinite de statele membre. Europa Creativă a contribuit la dezvoltarea um, agendei de politici din Europa în domeniul cultural. Rezultatele ar fi putut fi însă și mai mari cu mai multă finanțare și nu cred că este o surpriză pentru nimeni. Programul este subfinanțat, ținând seama de obiectivele sale. Colegul meu se va concentra pe rezultatele din uh, sectorul media, eu mă voi concentra pe subprogramul de cultură, S-a constatat că există o coerență internă foarte bună între subprogramele din această filieră și facilitatea de garantare a, creș- a crescut coerența generală a programului. După cum știți, facilitatea aceasta este o trăsătură nouă a programului Europa Creativă. Nu a existat în trecut. S-a utilizat peste 50 de milioane de euro pentru a se da împrumuturi. Totuși, există un impact limitat. Programele transsectoriale nu au oportunitatea reală de a sprijini proiecte transsectoriale reale. Și când spun acest lucru, mă refer la proiecte în care partea media colaborează cu partea de cultură părțile interesate ne-au dat feedback-ul cum că e nevoie de o evoluție, nu de o revoluție. Și faptul că noi garantăm că în continuare Creative Europe va fi autonom ne arată faptul că noi sprijinim această abordare. Evoluție, nu revoluție. Care sunt recomandările? După cum am spus și înainte, e nevoie ca Europa, ca Europa creativă să uh, abordeze mai bine cele două obiective, diversitate culturală și competitivitate, dar este un echilibru greu de atins. Cultura europeană trebuie să îmbrățișeze revoluția digitală pentru a-și păstra diversitatea, dar și pentru a crea conținut de calitate care poate să fie transmis la nivel global. Comisia trebuie să lucreze mai mult în această direcție. Ne angajăm să raportăm anual cu privire la felul în care propunem noi să facem aceste lucruri în cadrul programului Europa Creativă. În pro, sub uh, programul pentru cultură este nevoie de a se lua mai bine în considerare ambițiile operatorilor culturali mici. În acest scop, Comisia va evalua dacă operatorii mici au acces la sprijin financiar pe măsura ambițiilor lor de a crește dincolo de piețele naționale. În același timp, Comisia se va mai gândi dacă este relevantă o diferențiere între proiectele de cooperare mici și mari. Trebuie să vedem dacă are sens în continuare să facem această diferențiere și vom veni ulterior cu propuneri concrete în acest sens. se vor face noi eforturi pentru a consolida coerența în Europa creativă, alături de obiectivele de politică ale Uniunii Europene, de exemplu, Agenda Europeană pentru Cultură și Piața Unică Digitală. Există nevoie de mai multe informații cu privire la oportunitățile complementare de finanțare din alte surse europene și nu cred că este o surpriză că cea mai mare parte a sprijinului financiar pentru cultură din Europa, atât fondurile de cercetare cât și uh, fondurile structurale sunt din afara programului Europa Creativă. Deci trebuie să comunicăm mult mai bine noi din partea Comisiei care sunt diversele surse posibile pentru finanțarea în domeniul culturii. Ca să consolidăm coerența cu sursele de finanțare internaționale și naționale, Comisia va partaja mai multe informații cu organismele sectoriale din statele membre pentru a încuraja alinierea cu Europa Creativă. Serviciile Comisiei vor propune consolidarea sistemelor de monitorizare ale proceselor și indicatorilor pentru Europa Creativă în decursul anului 2018. Am invitat deja Parlamentul să participe la acest proces, am numit doi experți și la sfârșitul acestei luni vom discuta despre actul delegat, în care vom discuta mai mulți indicatori. Procedurile de candidatură vor fi simplificate și mai mult și ne vom asigura că oferim informații la timp beneficiarilor. Cu privire la rezultatele selecției, comisia va organiza conferințe și va atrage atenția asupra evenimentelor pentru a disemina rezultatele. Ghișele Creative Europe vor fi încurajate să își dezvolte rolul, nu doar să promoveze opere din țara unde se află, ci să lucreze și la nivel paneuropean. Nu în ultimul rând, comisia va lua în considerare un nou criteriu pentru a dezvolta un plan de exploatare sustenabil pentru rezultatele proiectului. Așa cum am să-i dau cuvântul colegului meu care va, va, va vorbi despre subprogramul de media. Mulțumesc foarte mult, vreau să fac și eu câteva comentarii introductive cu privire la subprogramul pe media. După cum știți, aici noi sprijinim cinematografia, dar nu numai, ci și televiziunea și jocurile video. Și, de fapt, în mod potențial, toate tipurile de opere audio-video. Per total, evaluării noi ne-am uh, împărțit concluziile în uh, puncte forte și locuri unde se poate îmbunătăți. Media are câteva puncte foarte, foarte importante. Cinematografia europeană este un gen, un, uh, un gen de sine stătător. Se consideră că este esențial să existe un, o cinematografie europeană care să fie mai mult decât colecția cinematografiilor naționale. Noi am sprijinit distribuția transfrontalieră a peste 400 de filme în întreaga Europa. Dovezile ne arată că fără acest foarte mare a filmului european. Programul media a mai ajutat, a mai ajutat și industria audio-video să își um, diversifice structura industrială. De multe ori în Europa e vorba de IMM-uri sau micro-întreprinderi care lucrează în acest domeniu, care produc și distribuie tală în piața unică europeană, ele trebuie să fie mai mari, să facă coproducții, de exemplu, să își pună în comun resursele în așa fel încât să facă un film împreună, care are un buget mai mare și o șansă mai mare să fie văzut, distribuit și vândut. Pot continua, dar nu avem foarte mult reglementare din Europa mai ales prin directiva pentru serviciile media audiovizuale. Pentru a avea opere europene, în primul rând, e nevoie să existe o industrie europeană capabilă să producă opere. Apoi, unde este loc de mai bine? Joao s-a referit deja la faptul că finanțarea este extrem de limitată. De aceea, finanțarea a fost diseminată ce scheme diferite organizate într-un mod foarte clar, dar rigid. De aceea noi credem că aici e nevoie de mai multă flexibilitate. Trebuie să vedem cum putem aborda proiectele care sunt uh, multimedia, care nu, pe care nu o masă critică pentru a avea succes la nivel european. Într-o oarecare măsură, dimensiunea contează în momentul în care e vorba de filme. Care ar fi recomandările pe care le putem face? Ne aflăm în a doua jumătate a programului și pentru această două jumătate recomandările ar fi mai mult conținut online, digital first, serii pe web și trebuie să putem răspunde creșterii acestor uh, mai mult conținut online, digital first, serii pe web și trebuie să putem răspunde creșterii acestor uh, proiecte. Când am lansat în 2014 Europa Creativă, încă nu exista Netflix în Europa. Ori, după cum bine știm, Netflix este peste tot în Europa acum și, într-adevăr, schimbă peisajul. Este o tendință naturală, este un lucru natural, nu spun că este bine sau rău ce face Netflix, dar este ceea ce se întâmplă. Și de aceea platformele europene trebuie să prindă din urmă, să ajungă din urmă Netflix și noi trebuie să le putem ajuta. E nevoie de coproducții mai multe, mai ales, tocmai pentru a crește magnitudinea la care operează IMM-urile și așa mai departe din acest domeniu, tocmai pentru că ele să poată face concurență marilor producții de la Hollywood. De asemenea, subtitrările sunt o soluție ideală prin care putem încuraja distribuție transfrontalieră și încercăm să îmbunătățim situația și aici. Am să mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Yeah, fie, Mulțumesc foarte mult. Ajungem uh, acum la partea de discuție și și aici uh, adoptăm procedura ping-pong care și-a demonstrat de Silvia Costa. Mulțumesc foarte mult celor uh, doi reprezentanți ai direcțiilor generale pentru că, într-adevăr, a existat această bună cooperare între DG-uri și mă bucur că Comisia noastră de cultură, așa cum spunea înainte doamna Petra Kammer-Evert, am reușit să se mențină un program autonom, comisie. Au lipsit câteva lucruri. Considerarea programelor transsectoriale ca un fel de experimentare a crearea unor indicatori specifici de performanță pentru consolidarea culturală. Și dori să nu fie așa. În al treilea rând, m-a, mi-a plăcut faptul că abordarea domnului Delgado în raportări prevalează mult partea economică în detrimentul calității. Pot să fac un pic de ping-pong cu domnul Delgado și ce se va întâmpla după ieșirea Turciei și cum participă Elveția și Israelul Vreau să știu dacă există acorduri bilaterale, mai facilitatea economică de partea Direcției pentru Cultură, unde singura legătură văzut deja în cadrul proiectului special Music Moves Europe. Ce planuri aveți în ceea ce privește ambasadorii culturali? Vă rog, încercați să răspundeți pe scurt. Domnul Delgado, doriți să începeți? Ce planuri aveți în ceea ce privește ambasadorii culturali? Mulțumesc. Vă rog, încercați să răspundeți pe scurt. Domnul Delgado, doriți să începeți? I'll begin. Da, voi începe eu. Vă mulțumesc, doamna Costa, pentru întrebările foarte relevante pe care mi le-ați adresat și dați-mi voie să detaliez câteva aspecte. Există și aspecte transsectoriale, dar acțiunile sunt diferite aici. Ceea ce numim noi transsectorial este mai degrabă o listă de măsuri care sprijină celelalte măsuri. Conservatorul pe care l-ați menționat dumneavoastră, ghișeele Creative Europe și singura chestiune cu adevărat transsectorială lipsa de lipsa de aspecte transectoriale proiectăm un nou program, veți avea oportunitatea să insistați și mai mult pe aspectele transectoriale. Mă limitez la atât pentru această, pentru această întrebare. Iar în ceea ce privește muzica, aș dori să spun că în cadrul programului nu există loc la ora actuală pentru acțiuni specifice pentru muzică. Dacă dumneavoastră considerați țările care au participat sunt țările care au participat la momentul respectiv, în acel interval de timp când s-au cules datele. Se bazează pe acordurile dintre comisie și, ce, și statele membre în baza programului Europa Creativă. Este vorba de o decizie politică. Programul acum nu poate transforma toate aceste lucruri în altceva. Diversitatea culturală și competitivitatea sunt subiecte care ne preocupă în mod constant. Cele două aspecte trebuie să se reflecte în criteriile de selecție Cred că selecția ne arată că proiectele nu sunt alese doar în funcție de eficiența lor economică. Există criteriul diversității economice, care este un criteriu principal pentru selecție și, în mod clar, programul acesta nu este utilizat doar pentru a atinge anumite ținte de eficiență economică. E nevoie de o analiză mai aprofundată pentru garanția financiară la momentul evaluării se lansaseră doar foarte puține proiecte, dar de acum până la sfârșitul programului Europa Creativă, Comisia va lansa și mai multe inițiative în cadrul acestui program. Și trebuie să vedem dacă pot fi compensate anumite neajunsuri de pe piață prin intermediul Creative Europe și trebuie să revenim asupra acestor aspecte cu analiză. Și mai era o întrebare care ține de cultură proiectele mici și mari și firmele mici și mijlocii. Este o chestiune complexă pentru că aici există două paliere. După cum v-am spus, proiectele de cooperare sunt proiecte mari și proiecte mici. După cum v-am spus, proiectele de cooperare sunt proiecte mari și proiecte mici. Există și proiecte medii care uneori sunt mai degrabă mici, alteori mai degrabă mari, deci este un pic ambigu, dar este o cu totul altă problemă, cea care ține de dimensiunea și tipul entităților care participă, instituțiilor care participă. Pot să vă spun un lucru foarte interesant și anume că cele mai multe entități mici participă la proiecte mari. Cea mai mare parte a finanțării merge pe proiectele mari, iar acest lucru nu este neapărat rău. Este o oportunitate foarte bună pentru instituțiile mici care au nevoie de o scară de operare mai mare să participe alături de entități mai mari la un proiect mai mare. Deci acest lucru este mai benefic pentru mm, beneficiarii mici decât în situația în care beneficiarii mici ar participa doar la proiecte mici. Există și problema selecției anuale a inițiativelor și, după cum spuneam, Comisia va veni cu o analiză în acest domeniu. Oh, so, just on the cross-sectoral cooperation. Pe chestiunea de cooperare transsectorială, vă asigur că noi cooperăm cu mare bucurie uh, pe chestiunea de cooperare transsectorială. Vă asigur că noi cooperăm cu mare bucurie cu colegii noștri. Am făcut două proiecte în limitele bugetului disponibil deja. Anul trecut, când Parlamentul, în luna decembrie, a modificat bugetul pentru a acorda încă un milion de euro pentru oportunitățile transculturale. Am sărit imediat pe această sumă și am făcut ceva legat de patrimoniu. Iată, deci, o, o inițiativă transsectorială prin care doream să proiectăm filme în um, zone, în, în clădiri importante din punct de vedere arhitectural, de exemplu muzee și așa mai departe. O altă inițiativă se referea la un modul pentru masterate în care se combină științele cu arta. Vreau să menționez aceste câteva lucruri. Mulțumesc. Succintă. Dat fiind că s-a răspuns la întrebări și mă refer numai la un aspect. Proiectele mici care nu pot fi susținute. Spuneți că sunt subfinanțate structural, că programul e subfinanțat structural și mai e cazul și altor proiecte. Deci aș vrea să știu dacă au fost proiecte depuse și cam câte, care e procentajul care au fost depuse, deși nu au putut fi finanțate? Nu am cifrele chiar aici. Când am zis că este o problemă, nu m-am exprimat bine. Deci, cea mai mare parte a entităților mici care participă diversele, vom compila diversele informații pentru fiecare an și vi le vom transmite. Miște o tură ca să vedem care e situația acestora. Mulțumesc. Vă rog. Well, as you know, the, the programs... După cum știți, Programele suferă de pe urma în rândul entităților mici și mari, dar voi încerca să compilez informații și cu privire la candidaturi. Nu doar uh, proiectele specifice aceste aspecte. Entitățile mici se confruntă cu mai multe probleme în momentul în care se înhamează la un proiect decât entitățile mari. În momentul în care se înhămează la un proiect decât entitățile mari. De exemplu, Pandorul de la Cannes a fost acordat unor filme precum Ida, unor filme precum unor filme de la lui Ken Loach. Sunt filme cu buget mic, dar succesul lor, calitățile lor culturale intrinsece, deci nu e vorba doar de valoare pur financiară. Valoarea culturală este un lucru complet diferit. Avem un istoric așadar de care suntem foarte mândri, în care sprijinim filme mici. Nu avem o... Nu am la dispoziție acum o statistică, însă am calculat acum pe loc de 2000 de granturi, înseamnă că grantul mediu este de 55 de mii de euro. În lumea cinemaului și a televiziunii este o sumă infimă, este foarte scump să faci un film sau o serie sau un serial. Intervalul este de la 4, câteva dintre cifre. Mulțumesc mult! Mulți antevorbitori s-au referit la finanțare. Aș dori să spun și de ani. 47 de ani Polonia a fost în comunism, însă din punct de vedere mental, al mentalității, adică Polonia a fost în Europa datorită culturii sale. Dacă am fi avut un asemenea influx de filme americane, mă tem că distru- distrugerea ar fi fost și mai mare. Eu cred că dacă investim în cultură, vom face cea mai eficientă investiție. Urmăriți ce se întâmplă cu programul cadru nouă și de ce nu există proiecte pentru cultură. Estimați domni, ați mai spus că singurele oportunități transsectoriale sunt în domeniul garanțiilor. Și atunci vă întreb, de ce există așa de, așa de puține... I'll go, I'll go first this time. Am să încep eu deocamdată, de data aceasta. Sunt de acord cu dumneavoastră, cultura este european din cauza culturii noastre. Întrebarea este în ce măsură putem sprijini cultura la nivelul european și tocmai acum lucrăm și la propunerile pentru următorul CFM. Noastre. Dar dacă revenim un pic la evaluare, aceasta ne-a arătat că nu există o dihotomie, nu există o separare între concurență și competitivitate, îmi cer scuze, și valoare culturală. Cele două pot merge mână în mână. Pe măsură ce filmele și serialele ajung la un public mai larg, asta înseamnă că cetățenii, că europenii, au acces la cultură, la diversitate. Pentru că altfel pur și simplu n-ar ști că există aceste filme și se în Anglia, în, în limba germană în continuare, sau vedem seriale italiene sau suedeze sau daneze difuzate în limba lor originală, acesta este un mare pas înainte, este un mare câștig pentru cultura europeană, este un fenomen chiar nou. Senat João, într-adevăr, e nevoie să facem o legătură mai clară fie cu Orizont 2020 sau cu proiectele de viitor din cercetare, implicații sau aplicații în cultură. Fondurile structurale sunt cele o sursă importantă de finanțare posibilă. Prin ele se poate crea în sectorul cultural. Mulțumesc. Ok, vielen herzlichen Mulțumesc foarte mult. În negocierile pentru viitorul CFM și am arătat deja uh, care e utilitatea și care e componenta rezultate mai cuprinzătoare. Luigi Morgan. Am înțeles bine. Este sinteza raportului mare. La de altă parte știm foarte bine că au deja probleme mari să se afirme pe piața națională. Întrebarea mea este cum putem în acest moment, dat fiind că constituie bogăția noastră, să evităm că ca abordarea să fie cea expusă, deci 85% ni mm, succes, deci, ceea ce face ca acest tip de prezență să o slăbească și mai mult pe viitor. Pe de o să existe astfel de companii care să se poată afirma la mai întâi la nivel național pentru a putea crește ulterior și internațional. Însă, dacă nu procedăm așa, riscăm nu doar să nu facem un pas înainte, ci să slăbim producții. Ține tot de partea economică, pentru că la restul s-au referit deja colegii. Se spune aici, să a, să se aibă în vedere o serie această privință. Și o ultimă întrebare, celelalte data viitoare, se referă la mai multe detalii cu privire la indicatorii care vizează în special sectorul media. Pentru că am senzația că și aici se merge tare spre o concentrare. Eu cred că aici trebuie să avem mai mare atenție pentru mai multă coordonare și menținerea autonomiei. Mulțumesc. Mai avem 10 minute, două înscrieri la cuvânt și uh, posibilitatea ca oaspeții să răspundă, dacă se poate, scurt. Mare și menținerea autonomiei. Mulțumesc. Mai avem 10 minute, două înscrieri la cuvânt și uh, posibilitatea ca oaspeții să răspundă, dacă se poate, scurt și la obiect. So I try quickly. Uh... Mai ales după criza din 2009, au probleme la nivel național. După cum am spus la început, și de multe ori, uh, cu mare dificultate, acordăm sprijin. Deci noi țintim operatorii culturali care doresc să opereze că anumiți operatori, în ciuda faptului că nu au reușit să primească un grant din partea Uniunii Europene, că anumiți operatori în ciuda faptului că nu au reușit să primească un grant din partea Uniunii Europene, dea finanțarea. Vreau să spun că evaluatorii externi au descoperit că, în multe cazuri, simplul fapt că acești, aceste instituții au candidat împreună pentru un grant au generat o dinamică a cooperării internaționale între instituțiile respective. Pentru facilitatea de garantare. Pentru că aici deja suntem la un cu totul alt nivel. Noi aici completăm piața. Și trebuie să vedem care sunt efectele reale ale înființării acestei garanții financiare. Oare ea chiar are o plus valoare reală sau... Și să nu uităm că a fost nevoie de foarte mult timp să înființăm această uh, garanție financiară și de aceea nu am putut avea suficiente proiecte ca să facem evaluare. Iar în ceea ce privește indicatorii, va lua cuvântul colegul meu. Da, mulțumesc. În ceea ce privește instrumentele financiare, în raportul de evaluare se scrie că vom analiza pe viitor posibilitatea unei combinări. Să includem și un instrument de capital pentru risc mai înalt. Deci nu fac o propunere, e doar un exemplu de ce s-ar putea întâmpla. Facilitatea de garantare sprijină anumite împrumuturi pentru IMM-uri și studiile ne arată că există o lacună în acest domeniu al împrumuturilor. IMM-urile au probleme, ei se ocupă de idei și de creație, dar pe partea de capital însă există o întrebare, o chestiune pe care o studiem, studiem piața și chestiunea este următoarea. Mai există un scenariu. Jucătorii mai mari europeni care au un risc mai mare, dar care pot avea și un venit mai mare. Deci, organizații mari, așadar, ar putea avea de câștigat de pe urma capitalului. De exemplu, dacă vând o anumită parte din companie. Vă dau un simplu exemplu, pur ilustrativ. Nu e o propunere. Știți că Netflix are un buget de miliarde și miliarde de euro. Facilitatea de garantare are un buget de 20 de milioane de euro pe an. Deci nu este un instrument adecvat, nu este relevant pentru Netflix. Dacă în cadrul planului Juncker se hotărăște că e nevoie de un Netflix european, nu spune așa ceva, doar dacă, deci este pur ilustrativ. Atunci este o altă dimensiune. Este un cu totul alt joc. Este ca și cum ai construi o autostradă atunci acolo ar fi vorba de capital. Dacă, e un simplu exemplu, mulțumesc. Mulțumesc, da, vă rog, cât se poate de pe scurt. I'm not going to go over everything that's been said. I agree with all of the interventions my colleagues made. I think they've made very Mulțumesc, nu vreau să mă întind cu vorba. Spune doamna Niriada, e nevoie de un efort mai mare în această direcție și cu evaluarea. Și o altă îngrijorare a mea și poate nu ține de competența dumneavoastră să ne dați un răspuns, dar bineînțeles nu putem să plecăm de aici fără să spunem că vor exista șocuri pe viitor și aici mă refer la Brexit. Să vedem care este situația coproducțiilor dintre Irlanda de Nord și uh, sudul Irlandei sau cu Scoția sau cu Wales, uh, țara Galilor. Ce se va întâmpla aici cu cadrul juridic în momentul în care există coproducții? Și nu mă refer doar la producțiile vizuale, ci și la audio și toate celelalte din întreaga gamă. Deci trebuie să fim pregătiți. Spus dumneavoastră, nu putem evalua cultura, nu, nu o putem uh, cuantifica. Este mai mult decât valoarea sa economică. Mulțumesc. Îmi cer scuze, Julie, era intenția să interveniți invers, dar... Say the, the success rate. Dar după cum ați spus și dumneavoastră, rata de succes este un termen uh, ambigu. Există doar două soluții. Fie creștem uh, bugetul, fie oprim propunerile. Nu putem crește bugetul, nu, nu, nu este în mâna noastră să facem acest lucru, poate este în mâna dumneavoastră pe viitor. Scăderea numărului de propuneri. Putem face acest lucru, putem stabili chiar anumite etape pentru candidatura de proiecte,